colleagues, I'm very, very sorry that we... Stimați colegi, pare rău că ne-am întins prea mult la coordonator și am luat din timpul grupului. Am avut o agendă de lucru foarte încărcată, îmi cer scuze. Vreau frumos să luați loc și haideți să începem. Excellent. So, we need first of all to adopt. Mai întâi trebuie să adoptăm uh, proiectul de ordine de zi. Înțeleg că sunteți de acord, precum și procesul verbal uh, al reuniunilor anterioare. Da, sunteți de acord? Am avut o audiere foarte bună astăzi, care ne-a dat mult de gândit și uh, mai ales pentru activitatea noastră viitoare. Foarte bine, deci. Vreau să vă spun că avem un nou funcționar la secretariatul PETI, doamna Nina Solkovska. Haideți să-i urăm bun venit. Ne bucurăm că lucrați alături de noi. Doamna Sokolska este din Lituania și a lucrat la Comisia FEM înainte de a veni la noi. Vă rog să vă purtați frumos cu ea. Am un anunț uh, și privind uh, baleajul, cel al doilea exercițiu, a doua procedură de baleaj. Am avut prima procedură de baleaj care n-a fost ușoară și cu nerăbdare următoarea, uh, următorul exercițiu de baleaj care va fi pregătit cu mare atenție de către secretariat și reuniunile de la grupurile politice și cu secretariatul au fost a, au avut loc deja și pe 21 aprilie va avea loc al doilea baleaj. Parlamentul German ne va vizita pe 4 mai, după masa. Și pe 5 mai, comisarul nostru, domnul Timmermans, va veni la reuniunea grupului timp de o oră. Deci aveți din plin timp să vă gândiți la ce întrebări veți să i adresați cu această ocazie. Trecem la uh, anexa notelor președinților cu audierile acceptate sau neacceptate sau respinse, nu s-au înaintat obiecții, de deci se aprobă. La reuniunea coordonatorilor am uh, câteva informații. Proiectul de ordine de zi pen, din, pentru luna martie a fost deja distribuit coordonatorilor am hotărât să avem un tratament uh, accelerat al petițiilor privind TTIP, iar uh, avizul va fi redactat de domnul Valesca, iar uh, socialdemocrații și solicitările socialdemocraților și PPE-ului vor fi adăugate ordinii de zi din martie, și dacă sunt prea multe, se vor regăsi și pe ordinea de zi din aprilie și mai. Privind rapoartele, am hotărât să nu elaborăm un aviz privind subsidiaritatea, iar uh, eu, iar recomandările mele umile pentru um, domeniile contestate au fost aprobate. Asta v-am spus deja. Cea de-a doua solicitare a verzilor. Privind o procedură de urgență accelerată. Nu a fost acceptată, dat fiindcă accept, așteptăm o hotărâre a curții de apel. Deci n-ar trebui să luăm noi nicio hotărâre înainte. Apoi am ținut cont de solicitările grupurilor uh, și au fost uh, solicitări pentru audieri publice în ceea ce privește reparațiile de război de la ECR și domnul Marias. Aceasta a fost respinsă. Iar solicitarea este în ceea ce privește impactul crizei economice privind accesul la grijă de sănătate și medicamente. Aici am găsit o, o soluție de compromis. Departamentul de politici va organiza un atelier pe baza unei solicitări de studiu de la LIBE și vor prezenta toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și doamna Cabeson Ruiz va lua legătura cu Departamentul de Politici pentru a se asigura că toate solicitările vor fi avute în vedere. Apoi va avea loc un seminar al rețelei europene Uh, a mediatorilor europeni, 27 28 aprilie în Polonia. Eu nu pot să mă duc și am întrebat cine dorește să, uh, să se ducă în locul meu și să științeze secretariatul până mâine seara Asta am hotărât. Aveți întrebări, nu? Atunci... Mr. Marias, you have the floor. Domnule Marias. Πρέπει να προχωρήσουμε στην Επιτροπή μας. Να επισημάνω και εδώ... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun însă că nu sunt de acord absolut deloc cu decizia luată de coordonatori mă refer bineînțeles, la solicitarea mea de organizare a unei audieri pe tema despăgubirilor de război. Coordonatorii de la socialiști și uh, populari au respins această propunere a mea. Vreau să le mulțumesc coordonatorilor de, de la EFTD și uh, de la ECR care m-au sprijinit și vreau să le mulțumesc de asemenea și celor de la ALDE și de la VERS care s-au uh, abținut. Sigur, vom reveni asupra subiectului. Now colleagues are waking up. Soledad, you have the floor. Soledad, ai cuvântul. De date, porque no ten... Nu vreau să redeschid dezbaterea, fiindcă nu avem timp și avem multe petiții astăzi, dar vreau să vă spun, aș vrea să se consemneze motivul pe care l-a dat S și D, că e important și va lămuri această chestiune pentru restul grupului. De ce s-a luat această hotărâre privind un subiect atât de important? Mr. Nagy? Domnul Nagy. Mulțumesc. În inițiativa cetățenească dreptul la apă e pe listă sau nu? Fiindcă la început era, acum deci este sau nu este? fiindcă în program uh, se spune că a fost uh, amânat acest punct pe ordinea de zi. It is point 10 okay. on the agenda. Okay. Punctul 10. Okay. Did I miss anybody? No? Altcineva? So, the failed European citizens in... Deci, inițiat directiva eșuată cetățenească pentru a pune capăt ecocidului în Europa au fost și la um, ședința de mai devreme. Uh, organizatorii ne-au spus că nu le-a fost ușor să adune numărul de semnături necesare și vom folosi uh, reacțiile primite în ceea ce privește pregătirea raportului cu privire la punerea aplicarea regulamentului ECI de care se ocupă doamna Besera și sunt sigură că a avut în vedere acest lucru domnia sa. O să vă dau cuvântul pentru a discuta acest așa zis eșuat. Uh, poate nu e neapărat eșuat, fiindcă s-a atras atenția asupra aceste chestiuni la un nivel uh, ridicat. Deci n-au reușit să strângă un milion de semnături, dar uh, a existat un fenomen de conștientizare a opiniei publice. Deci nu știu dacă eșuat este cuvântul cel mai bun. Vă dau cuvântul acum. Doamna Merz este alături de noi? Da. Da, vă, vă căutam. Nu știam unde sunteți. Poate puteți să ne faceți dumneavoastră o scurtă prezentare a conținutului și a celor ce urmează acum. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. Mulțumesc că ne-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi. După cum știți și sper că ați primit uh, deja e mail cu documentul, această inițiativă s-a încheiat uh, pe 22 aprilie 2014. Am strâns 1114.920 de semnături dar am hotărât apoi să strângem în continuare semnături, fiindcă um, ați ascultat în această dimineață care au fost provocările în primele câteva luni, ne-am chinuit uh, să strângem semnături din cauza problemelor pe care le-am avut cu strângerea semnături online și așa mai departe. Am hotărât deci să, să strângem în continuare semnături, fiindcă consideram că mulți cetățeni europeni doresc în continuare să-și exprime părerea de atunci. Am strâns peste 100 peste 70.000 de semnături, ajungând la un număr de 185.000 de uh, semnături. Toate uh, uh, solicită prevenirea și interzicerea ecocidului, e vorba de distrugerea și afectarea ecosistemelor. Ce înseamnă asta? Fiindcă avem un proiect de directivă privind ecocidul și uh, un uh, text amplu privind această inițiativă pe care sper că l-ați primit. Principala idee este foarte simplă. Daunele pe care largă aduse mediului trebuie să fie considerată o infracțiune. Că sunt o infracțiune și trebuie să fie o infracțiune pentru care cei care dețin răspundere să poată fi trași la răspundere ceea ce include, include directori de corporații care sunt responsabili de distrugere în masă și, conse- și care au consecințe asupra drepturile om, drepturilor omului, um, guverne care um, stabilesc ca priorități fiscalitatea și nu sănătatea uh, și instituțiile financiare care finanțează distrugerea mediului înconjurător. Această infracțiune are un nume ecocid. Această idee nu este nouă, se discută de, despre ea de 50 de ani a fost inclusă uh, în uh, rândul crimelor împotriva păcii, lângă genocid, crime împotriva umanității, crime de război și crime de agresiune, în statutul de la Roma din 1990 și pe baza experienței războiului din Vietnam, care a fost primul caz de ecocid. Și atunci a fost intenționat din uh, motive militare. Astfel s-a propus recunoașterea ecocidului ca infracțiune, crimă și a fost inclus în, în uh, proiectul statutului de la Roma, dar după aceea a fost retras. Și acum nu avem decât crime de război, ceea ce este deja, este vorba de articolul 8.2b4 care face referire la um, daunele pe termen lung aduse în mediul înconjurător ca crimă de război. Deci astăzi, în mod absurd, ecocidul este o crimă în timp de război, dar este permis în timp de pace. Și a venit uh, timpul să schimbăm lucrurile. Sunt 10 țări în lume, niciuna în Europa, care au deja această infracțiune prevăzută în legislația lor, ecocidul, fiindcă au transpus proiectul statutului de la Roma și nu documentul final. Istoria ne arată că legea poate funcționa. S-a discutat acest lucru de ani de zile și am uh, foarte multe comisii. Iar în cele din urmă avem nevoie de voință politică pentru a se înfăptui aceste lucruri. Dar ce înseamnă ecocidul? Ecocidul înseamnă distrugerea sau pierderea ecosistemelor pe scară largă într-un anumit teritoriu, astfel încât um, locuitorii acelui teritoriu nu mai pot să se bucure în pace de acel ecosistem. Pentru a verifica dacă s-a avut loc un uh, ecocid, e nevoie de un test pe trei niveluri. Primul rând trebuie să vedem dacă a fost uh, uh dacă s-au adus daune unui ecosistem. Uh, nu neapărat o specie anume, ci modul în care specia uh, interacționează și care sunt afectate relațiile din ecosistem. Apoi, daunele sunt semnificative, fie durata trebuie să fie lungă, mai mult de un anotimp, sau impactul trebuie să fie grav, ceea ce înseamnă că s-a pus în pericol viața locuitorilor uh, um, oameni sau animale din uh, acel teritoriu și apoi dacă capacitatea de a se bucura de acel ecosistem a fost afectată. Există foarte multe exemple de la despăduri, la uh, um, uh, deversări de petrol, uh, la extra, extragerea neconvențională a combustibilului fosili, cum ar fi uh, sandurile bituminoase din Canada și care au dus la sau distrugerea Amazonului. Dar eh, ecocidul se întâmplă și în Europa. De pildă Roșia Montana în România, minele de aur din Bulgaria și Grecia, explorarea de petrol și amenințările din eh, insulele Canare, eh, minele de uraniu și nichel din Finlanda și sau fracturarea Uh, hidrologică în Marea Britanie. Peste tot, oamenii luptă împotriva acestor provocări, dar uneori au nevoie de instrumentele potrivite, iar directiva privind ecocidul, uh, directiva europeană a ecocidului ar putea să fie instrumentul necesar care le-ar putea permite oamenilor să contureze societățile și să apere nu numai dreptul oamenilor la un mediu sănătos, dar și dreptul, drepturile naturii însăși. Am propus, deci, această directivă privind ecocidul, care ar, ar um, s-a referit la ecocid în cinci cazuri. Trebuie să respectăm, deci, jurisdicția de legiferare a, Uni- a Uniunii Europene. Deci, trebuie să întâmple ecocidul pe teritoriul european sau, dacă, sau să fie uh, făptuit de cetățeni europeni sau de companii europene, chiar dacă are loc în afara Europei. Se referă la importul de bunuri și servicii care rezultă din activități ce cauzează ecocid. Am inclus acest lucru pentru că, bineînțeles, nu dorim uh, să fie dezavantajate companii europene față de com- concurenților uh, străini. deci cine dorește să vândă pe piața europeană, trebuie să respecte aceste reguli și finanțarea activităților ce cauzează ecocid de către băncile europene și alte instituții financiare, indiferent unde are loc această activitate. Este foarte important uh, ca Uniunea Europeană să aibă jurisdicția pentru a adopta această directivă și acest lucru a fost confirmat de două ori prima dată de către faptul că a fost acceptată această inițiativă cetățenească, fiindcă foarte multe inițiative, 40% au fost uh, respinse de Comisia Europeană din motive juridice, iar noastră a fost acceptată, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană a ajuns la concluzia că, într-adevăr, uh, am, s-ar putea propune această legislație. Iar în al doilea rând uh, au existat și experți juridici care, înainte de directiva privind crimele, infracțiunile legate de mediul înconjurător, au au, uh, au, hotăr, au uh, ajuns la concluzia că instituțiile europene au capacitatea de a adopta această legislație. Deci, ecocidul este un concept care are posibilitatea de a pune capăt uh, activităților industriale periculoase și de a duce Europa mai aproape de prosperitate, asigurând justiția socială, un mediu înconjurător sănătos pentru cetățenii europeni și da, în întreaga lume, fiindcă legile sunt cadrul în care funcționează societățile, iar societățile aleg une, unele reguli și regulamente pentru a guverna acțiunile lor pe baza valorilor noastre. Sistemul nostru actual ne o, îi obligă pe uh, pe directorii de corporații să țină cont uh, de regulile de mediu, în, în unele țări uh, directorul unei companii Uh, este obligat să maximizeze profitul acționarilor. Deci chiar dacă ar dori să aibă o atitudine mai prietenoasă față de mediu, să, la nivel tehnologic, de pildă, dacă aceasta ar fi mai costisitoare, iar sistem, într-un sistem, într anumite sisteme juridice, acest lucru este greu de făcut, dar uh, cei 185.000 de cetățeni europeni, chiar dacă nu am întrebat acest lucru, consideră că este greșit acest lucru. E nevoie de legislație pentru a permite legiuitorilor să ia deciziile potrivite pentru cetățeni și pentru planetă. Uh, o mică schimbare adusă legislației poate avea un mare impact asupra planetei și ecocidul este un astfel de exemplu, fiindcă poate acționa rapid, poate pune capăt distrugerii mediului înconjurător și poate asigura justiția socială. Over citizens from peste 185.000 de cetățeni europeni europeni. Iată, vedeți aici toate semnăturile, semnăturile electronice, fiindcă aș spus mai complicat, avem statistici pentru cele uh, de mână. Iată cotele pe țară și vedeți că uh, sunt împărțite în toată Europa. Avem, uh, au adus la oaltă cetățenii din toate țările europene și toți sunt de acord că există o capacitate a Uh, ecocidului înscris în legislație de a reduce poluarea și de a îmbunătăți situația pentru generațiile viitoare. Europa trebuie să fie deschizător de drumuri aici. Așa cum s-a spus dimineață, am avut foarte multe probleme cu această inițiativă, deci am pierdut foarte multe semnături și vă spun încă o dată că am pierdut, conform datelor noastre, care s-ar putea să nu fie 100% corecte, fiindcă nu avem acces la statisticile de colectare online, dar, conform statisticilor noastre, am pierdut 44% uh, din semnături. De, nu, mă scuzați, doar 44% din cei care au dorit să semneze uh, au semnat până la urmă. Iar explicația a fost că s-au, s-au pierdut în sistemele de colectare a semnăturilor online, fiindcă uh, sunt, trebuie să dai click pe multe, în multe uh, și uh, a, Um, și ecranele care apar sunt uh, creează multă confuzie și cred că mulți oameni au vrut să semneze și au completat uh, toate datele pe ecran, dar apoi dacă a apărut din nou același ecran, însemna că nu semnaseră și nu au înțeles asta. Da, deci am pierdut foarte multe semnături we think this has been a success story because we have... Cu toate acestea, considerăm că am, a fost o poveste cunată cu succes, fiindcă am, am strâns o echipă, am colectat multe semnături, am fost sprijinit de organizații și grupuri și, așa cum am spus, am fost uh, singura adevărată inițiativa cetățenilor, din că nu avem nicio organizație în spate. Suntem doar un grup de cetățeni care s-au unit pentru această inițiativă cetățenească. Noi nu, nu ne cunoșteam înainte, nu aveam o structură existentă și de asta ne-a fost mult mai greu și totuși ne bucurăm că am strâns aceste 185.000 de semnături. In Europe, we are privileged to have the în Europa avem privilegiul de a avea libertate de expresie și avea dreptul de a participa la procesul democratic și considerăm că trebuie să folosim acest drept pentru a contura viitorul. Acesta a fost gândul care ne-a făcut să abordăm această provocare mare, fără finanțare, fără o structură de organizare și fără experiență, fiindcă cu toții considerăm că dacă nu ești mulțumit de status quo, mai degrabă decât să te plângi, trebuie să acționezi și să propui soluții alternative. Legea privind ecocidul este o astfel de soluție, iar Europa are capacitatea tehnologică să fie vârf de lance. Iar uh, acest lucru nu numai că ne face să mai puțin poluanți și ne da independență față de vecinii de la Est. Avem nevoie de lideri ambițioși care să preia conducerea și cu, toții, cu toți cei prezenți în această sală ne puteți ajuta să facem acest lucru să devină realitate. ECI ca instrument se confruntă cu multe, cu multe provocări. Este deci cu atât mai impresionant că 185.000 de cetățeni și-au dat datele personale sprijinind această propunere de lege. Astfel încât vă rog pentru noi și pentru generația viitoare să vă asigurați că se va continua dialogul în instituțiile europene și că va duce la rezultate concrete, la o lege care să apere ecosistemele europene și ecosistemele lumii. Vă mulțumesc! Thank you very much and thank you for spending Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc că iată v-ați petrecut întreaga zi în Parlamentul European. Știu, e muncă grea. Îi dau cuvântul acum Olga Curpiț. Maybe to the board, to, uh, maybe first to our colleague Hans Opata, who's on subs. Domnul Hans Opata ar trebui să intervină primul. Perfect. Aveți cuvântul, stimată reprezentant al Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene vreau să mulțumesc petițion- uh, celor care au inițiat această inițiativă cetățenească. Acești uh, oameni, iată, luptă pentru protejarea ecosistemelor. Suntem într totul de acord cu îngrijorările lor. Vedem că biodiversitatea, ecosistemele dispar atât în Uniunea Europeană cât și la nivel mondial. Conștientizarea uh, potențialelor cauze ale acestei situații este esențială. De asemenea, este esențială conștientizarea soluțiilor care pot fi puse în, uh, în aplicare. După cum uh, au spus cetățenii europeni, legislația Uniunii Europene are un rol important în protejarea mediului înconjurător. În ultimii 50 de ani, Uniunea Europeană a creat uh, o, un corp de legi europeni, europene care asigură calitatea aerului, a apei, protejarea patrimoniului, uh, combaterea med- schimbărilor climatice, etc. Însă, în momentul de față, ne dăm seama că legislația de una singură nu ne ajută să atingem obiectivele stabilite. E nevoie de acțiuni, e nevoie de metode, e nevoie de măsuri potrivite pentru atingerea acestor obiective. E drept, Uniunea Europeană a creat o serie de instrumente care pot fi folosite în această direc- direcție. Iar inițiativa privind ecocidul le menționează. Din păcate, nu toate funcționează suficient de bine. Comisia Europeană, în momentul de față, se axează de la crearea de noi corpuri legislative la evaluarea celor deja existente și la evaluarea punerii în aplicare a acestora. Vreau să subliniez două instrumente deosebit de importante în domeniul menționat de această uh, uh, inițiativă. În primul și în primul rând, directiva din 2008, uh, numărul 99, privind protejarea mediului înconjurător prin uh, instrumentele penale. Ei bine, această directivă asigură pedepsirea celor care încă, încalcă legislația europeană. Este vorba despre aplicarea unor sancțiuni penale. Această directivă acoperă cazurile de deces sau de, de sau cazurile în care calitatea apei, aerului sau uh, calitatea ecosistemelor sunt afectate de diferite acțiuni umane. Deci, iată, protejarea ecosistemelor este deja acoperită de o lege europeană deja în vigoare. Și mai există o directivă importantă uh, Uh, numărul 35 din 2004 privind uh, responsabilitatea asumată în cazul de pagube aduse mediului înconjurător. Această directivă are drept uh, obiectiv prevenirea um, efectelor adverse asupra pământului, aerului și apei și, de asemenea, acoperă și măsurile de de eliminarea a efectelor deja survenite. Cei care se fac vinovați de poluare, spre exemplu, sunt obligați să plătească costurile uh, necesare pentru uh, eliminarea uh, pagubelor ecologice. Um, poluanții sunt, cei care poluează sunt obligați să plătească pentru re refacerea ecosistemului, așa cum fusese el înainte de acțiunile respective. În momentul de față, această directivă este evaluată din punct de vedere al eficienței, relevanței și valorii adăugate la nivel european. Această revizuire se bazează pe experiența acumulată în uh, statele membre ca urmare a punerii în aplicare a acestei directive. Încercăm să să constatăm care au fost neajunsurile și dificultățile în calea transpunerii și punerii în aplicare. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că până în momentul de față cetățenii au jucat un rol important și trebuie să o facă și în viitor în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător la nivel european. Tocmai de aceea invităm inițiativa cetățenească să ne ajute uh, în încercările noastre de a îmbunătăți punerea în aplicare a legilor europene deja existente. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră acolo unde acest ajutor poate fi oferit. Există o serie de, le- de directive, precum cea privind re- responsabilitatea ecologică sau uh, analizele de impact, etc., care în momentul de față sunt evaluate și pentru evaluarea cărora avem nevoie de asistența dumneavoastră. Uh, pentru a vă da un exemplu, uh, dați-mi voie să vă spun că în urma analizelor am constatat că o bună cooperare între autorități și cetățenii direct afectați, respectiv, respectiv ONG-urile sesizate, au dus la o mai bună uh, aplicare a legislației europene și la uh, sesizări timpurii cu privire la eventuale uh, Uh, situații uh, um, dezastroase. Bineînțeles, nu există niciodată soluții facile pentru probleme atât de complexe. Tocmai de aceea trebuie să cooperăm din ce în ce mai strâns pentru a ne asigura că ecosistemele sunt protejate și că generațiile următoare se vor bucura de un mediu, înco- de un mediu înconjurător sănătos. Mulțumesc! Mulțumesc. Aceasta cred că a fost contribuția Comisiei Europene la această dezbatere. Stimații colegi au acum uh, cuvântul, domnul Taylor și mai apoi doamna Danota. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă spun că salut comentariile dumneavoastră cu privire la progresul acestei inițiative cetățeni cetățenești. Nu este un eșec, ci din potrivă este un succes pentru că a reușit să, gra- să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a acestor probleme. Reprezentanța inițiativei a spus multe, Comisia a recunoscut importanța celor spuse. Dați-mi voie în contextul acesta să spun și eu că noi, europarlamentarii, avem responsabilitatea de a ne asigura că această lege, idee de lege privind ecocidul uh, va fi în continuare promovată. Tocmai de aceea cer Comisiei să propună discutarea acestei inițiative cetățenești la uh, comisiile LIBE, la comisia ENVI și de asemenea în plenară. De asemenea, cred că a noastră comisie ar trebui să solicite elaborarea unui studiu privind uh, combaterea ecocidului. Salut comentariile reprezentantului comisiei, însă, cu toate acestea, consider că e deosebit de important și de fapt aceasta este esența inițiativei, deci este important să stabilim linii de responsabilitate. Trebuie să stabilim sancțiuni pentru cei care depășesc condițiile juridice, cadrul juridic, pentru că altfel, uh, dacă nu avem aceste legi negru pe alb, vorbele noastre sunt nimic. Această propunere de directivă privind ecocidul este practic o apoteoză a principiului poluatorul plătește. Este o idee care trebuie să fie pusă în aplicare. Mulțumim. Urmează acum doamna Tanoca. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau întâi să adresez o întrebare comisiei. am ascultat argumentele, spuneați că există suficiente acte legislative, există suficiente directive pe tema aceasta. Care ar fi fost răspunsul dumneavoastră în cazul în care s-ar fi adunat un milion de semnături? Poziția dumneavoastră s-ar fi schimbat sau nu? Doar faptul că lipsesc 800 de mii de semnături vă determină să ignorați această inițiativă? Comisia poate să folosească textele create de cetățeni, le poate modifica și poate veni cu o propunere proprie Dați-mi voie să vă pun întrebările acestea pentru că mi se par foarte importante. Știu că instrumentul poate nu este unul perfect, dar dacă s-ar fi adunat un milion de semnături, atunci vreau să vă întreb ce ați fi făcut. N-am fost în dimineața aceasta la audierea la care v-ați pre- prezentat deja inițiativa, dar vreau să vă, sau tocmai de aceea vreau să vă întreb uh, care a fost statul res- responsabil pentru colectarea semnăturilor electronice. Din câte înțeleg eu, site-ul pe care se conectea, colectează semnăturilor trebuie, semnăturile trebuie înregistrat într-un stat. Poate că a fost vina statului sau ceva de genul acesta. Deci, asta era întrebarea mea. Doamna Valina. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să felicit Parlamentul European și Comisia dumneavoastră pentru că, iată, ne ascultă. Iată, îi ascultăm pe cei care încearcă să pună pe picioare asemenea inițiative cetățenești. Nu de fiecare dată inițiativele cetățenești uh, reușesc să atingă pragul celor romie de, un milion de semnături, dar asta nu le face cu nimic uh, mai puțin importante. În Spania am avut 12 uh, foarte importante inițiative care, din păcate, s-au pierdut din pricina faptului că nu s-au adunat decât 500 de mii de semnături. Uh, în acest context vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativa dumneavoastră. Uh, la Comisia pentru Petiții avem de-a face cu multe petiții pe marginea um, problematicilor ecologice. Uh, e vorba despre petiții care se concentrează asupra necesității de a proteja mediul înconjurător. În Spania, de asemenea, am avut o mulțime de petiții care au apărut ca urmare a diferitor proiecte uh, demarate, finanțate, care din păcate au uh, adus cu sine consecințe negative asupra mediului înconjurător. Ei, date fiind această realitate cu care ne confruntăm, avem, bineînțeles, nevoie de măsuri uh, măsuri clare uh, care să protejeze practic drepturile până la urmă ale cetățenilor și naturii. Sperăm că uh, Uh, până și Comisia Europeană va lua mai în serios această temă. Doamna Hasenkamp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc celor implicați în inițiativa aceasta împotriva ecocidului. E important să cerem din nou și din nou să presăm în direcția aceasta uh, a obținerii de, a creierii de acte legislative pe tema ecocidului. Sunt de totul de acord cu domnul Taylor, care cerea, ne cerea să fim mai proactivi la rândul nostru. Am putea trimite această inițiativă nu doar la Comisia Envi sau la Comisia Libe, ci am putea o trimite și la comisiile Agri, respectiv uh, Comisia PEș. De ce spun asta? Pentru că politicile agricole și de pescuit ale Uniunii Europene au efecte dezastroase asupra ecosistemelor nu doar din Europa, ci din lumea întreagă. Aceste politici, politici uh, sunt uh, vinovate de o serie de cazuri de ecocid. O întrebare pentru comisie. În momentul în care există divergențe între politicile și legile europene, cum procedează comisia? Pe de o parte, politica agricolă eh, comună se axează doar pe creștere și iar creștere. Și prin urmare, cum putem să aplicăm în aceste condiții legile europene privind protejarea ecosistemelor? Mulțumesc. Eleonora este ultima persoană de pe lista mea de vorbitor. După aceea trebuie să încheiem dezbaterea și trecem la, următoarea de, la următorul punct. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc pentru efortul făcut de a colecta semnăturile necesare. A fost o adevărată bătălie, cu siguranță. Bineînțeles, uh, punerea în aplicare, în ad literam a legislației europene ar trebui să fie calea de urmat, dar puțini urmează această cale. Există mulți sau sunt mulți cei care încalcă legislația europeană sau nu aplică într-o manieră corectă uh, normele europene. Pe lângă acesta, nu avem uh, suficiente studii epidemiologice din statele membre care ne-ar putea ajuta să identificăm problemele majore cauzate până la urmă de diferite uh, și diverse surse de poluare până la urmă. Am putea identifica cu, acest, cu ajutorul acestora uh, zonele concrete în care sunt comise sau este comis ecocid în Europa. toate analizele privind calitatea apei, a aerului, etc., ar trebui să fie mai bine folosite și mai bine Um, transmise, comunicate până și opiniei publice. Astfel, adresându-ne opiniei publice, am crește implicarea acesteia în protejarea mediului înconjurător. Și uh, încă ceva legat de ecocid și crimele împotriva mediului. În ultimul raport al Eurojust, uh, Eurojust publicat în noiembrie anului 2014, se spunea că adeseori crimele sau infracțiunile împotriva mediului înconjurător au o legătură strânsă cu crima organizată. Și acest subiect trebuie să fie tratat de noi uh, în Uniunea Europeană. Trebuie să facem tot ce ne este în putință pentru a combate acest tip de infracțiuni. Mulțumesc! Very much. Now... Mulțumesc! S-a adresat o întrebare comisiei. Aveți timp, uh, puțin timp pentru a reacționa. Mulțumesc. Foarte scurt răspund uh, doamnei Danotca. Întrebarea dumneavoastră este, bineînțeles, uh, ipotetică. Cei dintre dumneavoastră care au fost la, ați fost la audierea din dimineața aceasta, ați auzit că ar trebui să fim capabili să preluăm idei bune, chiar dacă acestea sunt făcute într-un alt context decât uh, uh, cel în care se poartă discuția și, bineînțeles, uh, Comisia ia decizii de a veni cu propuneri legislative în urma influențe exercitate de diferiți factori, de dezbateri, de analize făcute uh, de, de evaluări făcute asupra legilor deja în vigoare. Ei bine, ă, asta facem noi ă, în mod curent. Domnul uh, Timmermans spunea că dacă inițiativele cetățenești nu reușesc să atingă pragul de un milion de semnături, atunci ele trebuie să fie măcar discutate în public și până, la urmă asta facem uh, noi astăzi. La, dar la întrebarea dumneavoastră, ce am fi făcut în cazul în care această inițiativă ar fi fost încununată de succes, e bine, e dificil să vă răspund la întrebarea aceasta. Avem un regulament privind uh, inițiativa cetățenească, dacă uh, inițiativa despre care vorbim acum ar fi întrunit condițiile stabilite în acest act legislativ, atunci, bineînțeles, s-ar fi uh, demarat toată acea procedură pe care o știți foarte, foarte bine. Acum, nu pot să vă spun mai mult decât atât, nu știu care ar fi fost rezultatul procedurii demarate. Mulțumesc pentru acest uh, răspuns foarte onest. Vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la audierea din dimineața aceasta. Mă bucur tare mult că, iată, colaborăm strâns cu cele două instituții și în contextul unor asemenea evenimente. evenimente. Cred că trebuie să încheiem uh, dezbaterea aceasta. Am uh, auzit cât de greu a fost, cât de dificilă a fost colectarea semnăturilor. Cred că Acum ar trebui să folosim aceste informații pe care ni le-ați, observ, ni le-ați uh, prezentat dumneavoastră, ni le-ați furnizat dumneavoastră pentru a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, punctul doamnei, e vorba despre raportul doamnei Basera, care se ocupă tocmai de inițiativa cetățenească. Deci, luăm, uh, ținem cont de cele explicate de persoana care reprezintă inițiativa cetățenească și uh, trecem la raportul uh, următor. Și, într-adevăr, trebuie să anunțăm toate celelalte comisii. Sunteți de acord? Da, cred că da. Bun. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Miții trebuie să plece spre Malta <laughs> cât mai curând cu putință. Deci, propun următoarele. După ce va lua cuvântul Beatriz, vă voi da cuvântul dumneavoastră, doamnă Mici. Bine, mulțumesc. Dați-mi voie să vă vorbesc despre avizul privind uh, inițiativa europeană cetățenească. Dar în primul și în primul rând, dați-mi voie și mie să vă spun că audierea de astăzi a fost una esențială. Nu a fost doar productivă, doar interesantă, nu a oferit doar o imagine de ansamblu clară, ci ne-a oferit și ocazia de a face schimb de informații, schimb de opinii. Și până la urmă, opiniile erau convergente, sau cel puțin aceasta a fost uh, senzația mea cu toții suntem de acord că inițiativa aceasta trebuie să fie uh, sprijinită, trebuie să eliminăm barierele existente în calea inițiativelor cetățenești europene. Deci, ce putem învăța din experiențele celor care au reușit să, să promoveze inițiative care s-au bucurat de succes până la urmă. Uh, asta trebuie să stabilim. Deci, trebuie să stabilim ce anume a funcționat și ce anume nu a funcționat. Am auzit asta în cursul dimineții. Am ascultat pe cei de la Change, spre exemplu, sau am uh, ascultat poziția universităților, mediului academic. Iar în raportul acesta pe care îl discutăm acum, iată, vom avea ocazia de a um, nu doar discuta, ci de a ne rafina ideile care, după cum vă spuneam, deja sunt convergente. Avizul acesta este o reacție la raportul AFCO pe aceeași temă. În avizul nostru spunem clar că trebuie să facem uh, niște lucruri concrete pentru a elimina barierele cu care se confruntă cetățenii. Și cred că măsurile acestea se pot bucura de sprijinul tuturor. Sunt uh, uh idei cât se poate de um, comune până la urmă. E nevoie de un oficiu unic, de un ghișeu unic la care să se poată adresa cetățenii Uh, pentru a obține informații cu privire la inițiativele cetățenești deja existente, cu privire la condițiile care trebuie să fie întrunite. Deci e nevoie de un ghișeu unic căruia să îi se adreseze toți uh, cetățenii. În plus, e nevoie de o accesibilitate la aceste inițiative, de asemenea, e nevoie de identificarea aceea unică europeană pentru cei care semnează inițiativele cetățeni, cetățenești. De asemenea, uh, vorbim în uh, avizul nostru despre uh, sprijinul juridic, consilierea juridică, ce trebuie să le fie pusă în, la dispoziție celor care se implică în asemenea acțiuni și uh, Eh, de asemenea, eh, transparența este subliniată de către noi. Transparența este una esențială cu privire la proceduri, cu privire la urmări, consecințe, etc. Procesul eh, în care se înscrie practic avizul nostru are drept obiectiv clarificarea situației. Vrem să arătăm într-o manieră evidentă că acest instrument nu este unul superflu, uh, nu este unul neimportant, ci din potrivă este un instrument pe care noi îl considerăm a fi esențial pentru a sprijini un dialog politic cât se poate de concret. Tocmai de aceea trebuie să îl credem pe cuvânt pe domnul Timmermans, care spune că sprijină această inițiativă cetățenească. Doamna președintă, mai avem puțin timp la dispoziție. Suntem deja în întârziere din pricina ședinței coordonatorilor. Îmi cer scuză pentru asta, dar continuăm discuția. Urmează doamna Miti. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ca mulți dintre dumneavoastră am fost și eu la audierea de dimineață, a fost uh, o întâlnire deosebit de utilă. Am auzit părerile diferitor actori, am auzit uh, obiecții, sugestii valide cu toatele, pe care nu trebuie să le uităm în discuțiile noastre. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de raportoare de asemenea. În calitatea mea de raportor din umbră, pentru acest raport care încă nu a fost uh, scris, îmi permit să spun că e important uh, ca cetățenii cărora le dăm acest instrument să-l poată și folosi. De multe ori încercăm să dăm drepturi cetățenilor, dar e vorba adeseori de drepturi pe care până la urmă cetățenii europeni nu le pot folosi niciodată. Sper ca inițiativa cetățenească să nu fie un astfel de, de carcasă goală și nimic mai mult. E important să le oferim acest drept cetățenilor, e important să-i educăm, să le arătăm cum să folosească acest instrument. Transparența, dar și educația sunt esențiale. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre dețin suficiente informații și au suficient de ușor acces la a, uh, a, informațiile cu privire la această inițiativă cetățenească. Nu e suficientă informația până la urmă. Important e să vezi cum anume se poate pune în practică respectiva informație. Poate că n-ar fi rău să oferim un sistem de colectare electronică a semnătorilor care, până la urmă, ar ușura viața cetățenilor angajați. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că acest instrument nu, este, nu va fi folosit doar de grupurile de lobbyiști. E important ca cetățenii care au ceva de spus să aibă ocazia de a vorbi. Nu da, are niciun sens să creăm un instrument uh, pentru lobbyiști, oricum au suficiente la dispoziție. Trebuie tocmai de aceea să eliminăm cât mai multe bariere existente, astfel încât să le permitem cetățenilor să folosească inițiativa cetățenească. Cetățenii trebuie să folosească acest instrument și cum o pot face? Prin educație. Calitatea calitate de raportor din umbră, um, aștept cu nerăbdare o colaborare strânsă cu doamna raportor. Vreau să mă asigur că vom face în așa fel încât cetățenii europeni să se poată bucura de acest instrument. Mulțumesc! Mulțumim și noi și toate cele bune. O călătorie plăcută spre casă. Doamna Uh. Ja, dank u wel. Ik, ik doe deze keer in het uh, Nederlands. Mulțumesc, eu voi vorbi în olandeză acum. Eu sunt dezamăgită de această inițiativă cetățenească. Nu, desigur, nu mă refer la ceea ce au făcut eh, cetățenii, ceea ce mi se pare lăudabil, dar iată că există fie probleme de ordin tehnic sau probleme care duc la neîndeplinirea condițiilor. Și ar fi frumos totuși să învățăm din greșelile noastre și să căutăm soluții pentru viitor, pentru a îmbunătăți situația. Și aș dori să mai menționez un lucru. Aș dori să văd că comisia să nu se mai să nu-și mai decline responsabilitatea atât de ușor. Mereu spun că asta nu ține de competența noastră, nu e responsabilitatea noastră, nu putem lucra așa. Dacă ne uităm la unele exemple, avem inițiative cu un milion și jumătate de semnături, cu peste 300 de organizații semnatare, nu putem spune nu ține de noi. E prea simplu, e un răspuns prea simplu nu înseamnă nici de cum că nu pot uh, răspunde când atât de mulți oameni se îngrijorează, când de fapt nu mai ai altă cale, trebuie să acorzi atenție unor astfel de mesaje disperate. Mulțumesc. Doamna Kirchen Dowling, mulțumesc. Și eu aș dori să spun că mi-a plăcut ședința de azi dimineață, a fost probabil uh, cea mai interesantă audiere din Parlamentul European. Am primit foarte multe informații, au fost foarte mulți vorbitori, dar a fost uh, o sesiune cu adevărat informativă și interesantă. Cred că acest lucru trebuie să se regăsească și în raport. Trebuie să vorbim în raport de inițiativele cetățenești și de nevoia de cetățeni de uh, acțiuni cetățenești. Eu am participat și în um, petiția cu privire la apă curată înainte de a deveni deputat și știu câtă muncă presupune aceasta și apoi pe partea cealaltă rezultatul e unul minor. Și când te gândești cât durează să depășești toate acele obstacole tehnice, cred că lucrurile trebuie mult simplificate, sistemul trebuie simplificat și uh, Susțin ce a spus Malin, un singur format. Într-adevăr, o propunere foarte bună de azi dimineață. Știu că vom mai discuta astăzi și următorul subiect, dar cred că trebuie să ne gândim și la domeniul de aplicare al acestor uh, elemente CI și definiția actului juridic. Înseamnă că, de fapt, e imposibil să organizezi astfel de ECI cu uh, acest subiect comercial, aceste inițiative cetățenești. Și asta ne arată că, din punct de vedere politic, iată, multe domenii uh, nu pot fi accesate. Adică Uniunea Europeană e responsabilă, dar nu ajung să fie discutate în public. Și acest lucru trebuie să regăsească în raportul nostru. Altfel afectează credibilitatea întregului proces. Vă mulțumesc. Mulțumim, Paul Scher. Mulțumesc. Aș dori să explic un singur lucru și să atrag tuturor atenția. Într-adevăr a fost o zi specială astăzi, am aflat multe lucruri. Am uitat și la reacția mass media. Într-adevăr am avut o discuție interesantă. Acum trebuie să fim atenți, pentru că de noi depinde cum continuă această istorie, dacă lucrurile merg bine sau dacă vor merge mai rău. Noi suntem răspunzători, dar suntem răspunzători și dacă lucrurile merg bine. Eu sunt raportor din umbră pentru PPE, pentru acest subiect și voi uh, urmări acest subiect îndeaproape. Îl voi uh, pune pe ordinea de zi. Am încercat să îmbunătățim procedura cu uh, îmbunătățări de ordin redacțional ONG-urile și societatea civilă ne susțin și mare parte a mass media ne susțin și ceea ce e important și, ordinea, și uh, opinia publică de asemenea. Trebuie să folosim asta și pentru a îmbunătăți credibilitatea Parlamentului European. Mulțumim. Nu mai am colegi pe lista de vorbitori. Nu mai ridicați până acum pentru că nu avem timp. Să vă spun cum continuăm. Analiza textului se va face pe 16 aprilie, termenul limită pentru amendamente 23 aprilie și votăm aici în comisie pe 23 iunie. Da, mai e până vine vara. Și acum, inițiativa despre dreptul la apă. Doamna Margaret Oaken, bucurăm că sunteți prezentă și că nu zburați, ne-ați amenințat că nu veți mai fi aici, deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru încurcătură. Am decis să amân ceea ce aveam de făcut în Danemarca pentru a mă asigura că uh, putem continua cu subiectele de aici. Mulțumesc foarte pe scurt. Nu am scris uh, nimic dori doar să spun pe scurt că dacă instrumentul uh, e să fie un instrument respectat pentru cetățeni, trebuie să ne asigurăm că atunci când Comisia promite să facă ceva, e bine, o vor și face. Cred că procedura e acceptabilă. Ne asigurăm că avem audieri, Iar când o astfel de inițiativă cetățenească are succes, avem uh, audierea cu privire la dreptul la apă. Prima s-a bucurat de succes. <clears throat> audierea a avut loc în urmă cu un an, mai mult de un an, pe 17 februarie la Envi, împreună cu noi, cu IMCO și cu DEVE. Iar pe 19 martie, Comisia a dat o comunicare spunând că vor face ceva. Și apoi n-au făcut nimic. Știu că avem o comisie nouă. Știu că uh, sunt prea bărbați pentru aceste aspecte de mediu. Se ocupă de altele mai importante. Consideră uh, subiecte feministe. Am văzut și la pungile de plastic. Acolo chiar uh, m-am enervat. Și mă tem că și în acest caz ne vom confrunta cu aceeași abordare a Comisiei față de problemele de mediu. Ei chiar le consideră aspecte minore. Dacă avem această, am primit această promisiune, păi trebuie să ne și dați ceva concret. Nu doar poveștile de ieri de la Uniunea Energetică. Lucruri reale nu doar astfel de uh, vorbe goale. Trebuie să ne asigurăm că avem o legislație corespunzătoare, iar revizuirea legislației în domeniul apei se face în mod corespunzător. Știu că asta e important în special pentru Envy. În ceea ce ne privește, comisia noastră ar trebui întâi să subliniem faptul că utilizarea vechii convenții în uh, ar trebui îmbunătățită. Multe ONG-uri nici nu cunosc textul, nu știu că au accesul la justiție la nivel național. Iar la nivel uh, european ar trebui să ne asigurăm că există mai multă transparență, Comisia cere ca toate informațiile cu privire la situația apei să fie puse la dispoziția cetățenilor, și că toate bazinele apelor sunt într-o stare corespunzătoare și mai departe. Aceste lucruri trebuie uh, respectate, altfel avem probleme. Și în încheiere aș dori să mai spun că aș dori să cer raportorilor și celor din umbră că dacă au idei pentru raportul meu, să mi le transmită cel târziu până luni, ca să putem uh, finaliza raportul în cel mai scurt timp și să îl, vi-l trimitem. E deci o invitație pentru colegi să-mi transmită informații dacă doresc și mulțumesc pentru răbdare, dar cred că a fost important să participăm la audierea de astăzi. Mulțumim foarte mult, Margaret, și acum domnul Nagy. Mulțumesc! Mulțumesc pentru pozițiile exprimate. Ca reprezentant al PPE, cred că putem lucra bine împreună. Eu uh, urmăresc acest subiect, mă interesează problema mediului, am uh, fost membru în Comisia de Mediu și mai de mult uh, ministru al mediului și de aceea știu cât de importantă este apa și că statul e răspunzător. Mă bucur de faptul că Prima inițiativă cetățenească de mediu a reușit să treacă, să ajungă până la comisie. Apoi comisia a dat o declarație slabă, călduță, care nu s-a concretizat într-o propunere legislativă, ceea ce ne arată că tehnica de legiferare se amestecă, iată, cu uh, problemele politice, ceea ce afectează și periclitează această inițiativă. Iar soarta acestei inițiative este nesigură acum. Și atunci cetățenii europeni își pierd încrederea în uh, instituții, ceea ce ar putea fi o nouă palmă pentru credibilitatea Uniunii Europene. Am introdus acest instrument în tratatul de la Lisabona tocmai pentru că doream democrația participativă și doream să uh, îmbunătățim participarea cetățenilor. Avem, iată, cetăt- uh, inițiative cetățenești uh, susținute de mai multe milioane de cetățeni și dacă rezultatul sau răspunsul uh, Comisiei este nul, sigur că se vor îndepărta de Europa pe viitor. S-a spus cu alte ocazii că avem nevoie de proceduri, dar iată, e o problemă cu strângerea de semnături. E greu să păstrezi imaginea de ansamblu, e un uh, instrument uh, care trebuie să fie simplu de utilizat, avem nevoie de un birou central care să poți adresa pentru a primi informații. În ciuda acestor obstacole, totuși au reușit să strângă milioane de semnături, iar Comisia le-a respins. Și aici Parlamentul cred că ar putea face ceva în acest sens. E bine că tratăm acest subiect astăzi, însă nu e suficient. În ceea ce privește această inițiativă, cred că și Comisia ar putea face ceva și statele membre ar putea și ele să fie motivate să conlucreze. Întregul Parlament, de fapt, ar putea pune acest subiect pe ordine de zi. Trebuie și să ne întrebăm. Comisia trebuie să-și pună întrebarea, indiferent dacă sunt uh, responsabilitățile lor sau nu, totuși dacă un subiect se bucură de susținerea milioane de cetățeni, înseamnă că e un subiect important, zic eu. În, în cazurile date ca exemplu, am putea implica și guvernele uh, statelor membre. Le-am putea uh, încuraja să subscrie la aceste uh, eforturi. Bine, continuăm. Spune doamna președinte, vă voi transmite calendarul. Vom discuta proiectul de aviz pe 17 martie. Margaret nu va fi aici, dar va fi reprezentată de altcineva din partea verzilor. Termenul limită pentru amendamente e 27 martie și votul în comisia noastră pe 5 mai. Următorul aviz, raportul anual cu privire la drepturile fundamentale în UE. Raportor Soledad de Cabezon Ruiz și vă dau direct cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu subcintă, nu doar pentru că a fost o zi lungă, o zi importantă, dar mai trebuie să dăm cuvântul și petenților. În fine, pentru început aș dori să spun că e un raport foarte important. Este vorba de scopul Europei. Cum înțelegem Europa? Problema drepturilor de bază. E bine, vorbim de fundația uh, spiritului european. Aceste drepturi au fost întărite pe rând în tratate, sunt discutate în fiecare an și acum tocmai are loc o revizuire, dar iată că situația ne pune la grea încercare această situație, pentru că avem, iată, criza în întreaga Europa și de aceea e important să vedem în ce măsură sunt respectate drepturile de bază și cum și ce trebuie făcut ca acestea, aceste drepturi să fie într totul respectate. Um, aș mai sublinia că e important să nu existe discriminare în Uniunea Europeană și în acest sens Cerem ca directiva blocată în momentul de față la comisie, directiva antidiscriminare, e important să progreseze. Pentru că în această Europa socială, Europa drepturilor, trebuie să progresăm. Trebuie să rămânem uh, un model la nivel mondial în acest sens, să păstrăm demnitatea tuturor cetățenilor din Europa, fără a face vreo diferență între oameni. Și încă un lucru. În aceste luni s-a vorbit mult de combaterea terorismului. Și, sigur, situația e cu atât mai delicată pentru că vedem că anumite drepturi uh, se suprapun sau se contrazic și deciziile care se iau aici uh, încalcă câteodată anumite drepturi. De aceea eu sunt uh, deschisă, desigur, pentru propuneri din partea colegilor. Mulțumim, spune doamna președinte. Comisia nu ați menționat că ați dori să luați cuvântul, ceea ce înseamnă că, de fapt, nu mai avem nici alți vorbitori. Termenul limită e 16. A, nu, Eleonora. Vă rog. Cer scuze, doamnă președinte am uh, fost cu gândul în altă parte. Și dori să mulțumesc colegii noastre pentru munca depusă. Dorim uh, un aviz care să ne fie util și de aceea e important să menționăm și petiția pe care am primit-o sau în general petițiile pe care le primim, să spunem că ele reprezintă baza unor astfel de texte. Sau cum doreți să procedăm? Eu cred că primim foarte multe petiții aici, în comisia noastră. Cetățenii tot arată, ne atrag atenția asupra unor probleme de mediu. Este vorba de dreptul la sănătate, și cred că e important să subliniem principiul precauțional, adică articolul 191. Protecția mediului trebuie subliniată mereu, articolul 37 din Carta Drepturilor de Bază. Și apoi, în ceea ce privește reprezentanții cetățenilor, acești uh, avocați ai poporului, au existat 68 de cereri care nu intră în domeniul lor de activitate și poate ar fi interesant să menționăm un aviz că fiecare cetățean se poate adresa autorității de petiții din propria țară. Sunt și țări în care această autoritate nu există încă și asta trebuie spus. Mai primim și alte petiții unde e vorba de răpirile de minori la nivel internațional. Un alt subiect foarte important și cred că Uniunea Europeană trebuie să întreprindă măsuri suplimentare să trateze cu maximă seriozitate această problemă. În încheiere aș dori să spun că acest uh, aviz presupune de fapt o mare șansă, o ocazie, pentru că putem atrage atenția asupra ceea ce ne transmit cetățenii. Și asta ne-ar putea ajuta în Comisia Libe când tratăm acest uh, subiect. Mulțumim, foarte bine. Nu mai repet ceea ce am spus cu privire la calendar. Doamna Zanoca, vă rog. Thank you. Uh... Mulțumesc că sunt raportor din umbră de la Verzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunere și um, activitatea pe baza acestui aviz. La punctul B ați spus că o treime din petiții încalcă se referă la încălcarea drept, de drepturi fundamentale din cartă. În egală măsură se face referire la articolul 51 al cartei, dar un lucru important care nu se regăsește aici este că articolul 51 nu ne permite să luăm măsuri la primirea acestor petiții. Comisia ne spune întotdeauna că nu e de competența Uniunii Europene să se amestece, dat fiindcă articolul 51 spune că putem aplica carta doar când ține de jurisdicția legislației europene și chiar când avem uh, despre răpirile de copii și astfel de cazuri, alte probleme similare de încălcarea drepturilor fundamentale, Comisia spune că nu ține de competențele noastre, ci este o chestiune ce ține de competența statelor membre. Aș vrea ca acest aviz să se refere la elemente specifice și noi vom înainta amendamente prin care să semnalăm principalele noastre probleme în momentul în care aplicăm cartea și în momentul în care analizăm petițiile. și nu se poate aplica cum trebuie. Și trebuie să uneori să respingem petiții sau să jucăm doar influența politică, dar nimic mai mult din cauza acestui articol 51 este o problemă foarte mare, iar Comisia Libe va avea ceva de spus în acest sens, cred. Eu propun să să specificăm problemele noastre specifice ale Comisiei PETI când vine vorba la aceste referiri la cartă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! După ce au vorbit raportorul pe aviz și uh, raportorul din număr întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul sau nu. Yes. Thank you. Uh... Mulțumesc, doamna președinte îmi pare rău, veți primi același răspuns de la mine, răspuns pe care l-ați auzit de multe ori. Da, carta la primă vedere ar putea arăta cetățenilor uh, că uh, e vorba de incompatibilitate, dar articolul 51 arată foarte clar unde se aplică Carta instituțiilor și statelor membre în momentul în care uh, aplică legislația europeană. Iar acesta este standardul, înțeleg prea, prea bine, care este părerea Comisiei pentru, Comisiei pentru Petiții, că nu sunteți mulțumiți de această situație, dar așa cum ați spus, este o chestiune politică, este o problemă politică. Doar atât putem să vă spunem noi din partea Comisiei. Vă mulțumesc! Okay, and the timetable for this? Uh, Bun, calendarul 16 la ora 6 seara, termenul 16 martie. În curând, deci. După care votăm pe 16 aprilie la comisie și poate la plenară în iunie sau iulie, nu știm sigur încă. Acum, domnilor și domnilor, puneți-vă centurile de siguranță, fiindcă mai avem uh, un punct, recomandările, avizul privind recomandările com la, pentru Comisia Europeană privind negocierile cu privire la TTIP. Raportor este domnul Valesa, care îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a începe, vreau să vă spun că am încercat, pregătind acest aviz, să includ cât mai mult cu putință numărul de petiții de care s-a ținut cont și, în același timp, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru activitatea excelentă derulată Spre a atinge acest obiectiv ambițios de a ne ocupa de aceste petiții cât mai rapid cu putință și pregătind rezumatele în timp util. După cum știți, TTIP-ul este unul dintre punctele cele mai importante de pe ordinea de zi a Uniunii Europene și un uh, subiect care suscită foarte mult interes părților implicate. Cetățenii și-au manifestat foarte multe îngrijorări pe care noi, la comisia noastră, trebuie să le luăm în serios. Dar Acestea pot fi împărțite în mai multe domenii. Ele țin de calitatea importurilor alimentare, dreptul cetățenilor, cetățenilor europeni la autodeterminare digitală, transparență, impactul economic și protecția investitorilor, în uh, mecanismul de soluționare a disputelor între stat și investitor ISDS. La reuniunea din martie vom discuta aceste petiții și am sugerat coordonatorilor să aleagă petițiile pe baza subiectului um, abordat, ceea ce va permite Comisiei Europene să, re, să răspundă, să răspundă în mod eficient. Am uh, trimis, uh, le-am trimis și recomandările Și aș dori să vă spun, în egală măsură, că le-am trimis uh, recomandări cu privire la fiecare dintre uh, categorii de subiecte. În cadrul reuniunii Comisia Europeană mi s-a dat asigurări că vor face tot ce le stă în putință pentru a fi gata pentru reuniunea din martie, pentru a avea răspunsuri la um, aceste petiții. Trag nădejde că vom uh, primi mai multe informații privind răspunsul Comisiei Europene cu privire la recomandările cu privire, cu privire la consultațiile publice publicate de mediatorul european. Mă bucur foarte mult că comisia noastră a hotărât să elaboreze acest aviz, fiindcă acest lucru arată că suntem, uh, cât suntem de angajați față de cetățenii europeni. În egală măsură, sunt de părere că acest aviz ar fi extrem de util pentru viitorul activității noastre eh, cu privire la TTIP, odată ce vom aborda aceste subiecte, ne va fi mai ușor mai târziu să prelucrăm petițiile care vor sosi pe viitor, cu siguranță. Aștept cu nerăbdare, acestea fiind spuse. Aștept cu nerăbdare să co- colaborez cu raportorii din umbră și aștept observații dumneavoastră chiar acum. Rog să nu uitați că este vorba despre o propunere nelegislativă, deci trebuie să nu suntem limitați la o pagină. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Dau acum cuvântul în sală. Jude Curtin Darling are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Iaroslav pentru acest proiect de document și pentru informațiile cu privire la comisia de luna viitoare. E bine că încercăm, atât cât ne permite programul, înainte de plenară și eh, de eh, și, eh, și încercăm să includem cât mai multe petiții și să ne asigurăm că aceste îngrijorări sunt avute în vedere Așa cum ai spus și tu, chiar dacă înseamnă că procesul va dura mai mult, fiindcă se poate să sosească pe viitor și alte petiții, iar uh, o mare parte a reuniunii din martie va fi folosită pentru a vedea cum vom gestiona lucrurile pe viitor. Câteva aspecte consider că nu sunt bine acoperite în acest aviz și uh, aș dori să îți Ehm, vorbesc despre câteva dintre amendamentele care cred că voi, le voi înainta. Competența noastră se referă la petițiile pe care le primim, dar o mare parte a petițiilor se um, referă la ISDS și nu cred că putem ignora faptul că, dat fiind ehm, îngrijorarea opiniei publice cu privire la acest mecanism de soluționare a litigilor, Comisia a lansat o consultare publică și această consultare publică uh, s-a desfășurat în aceeași perioadă ca mm, în, în care au fost înaintate aceste petiții. Cred că trebuie să se facă referire la acest aspect în aviz și, în egală măsură, ar trebui să se vorbească despre rezultatele acestei consultări publice 97% din respondenți în, acest, în cea mai mare consultare cu privire la mm, chestiune comerciale, 150.000 de răspunsuri au fost negative cu privire la ISDS și trebuie să analizăm petițiile pe care le primim, dar să ne gândim în egală măsură și la faptul că acestea stârnesc răspuns al opiniei publice mai larg din, eh, și trebuie să ne referim și la acest aspect, la consultarea privind ISDS. În egală măsură, îmi pare foarte rău că nu ne gândim și la faptul că a existat um, o încercare de inițiativă cetățenească cu privire la TTIP și la faptul că cetățe, inițiativa cetățenească a fost uh, derulată, a fost respinsă din cauza faptului că nu se baza pe un uh, temei juridic, ci pe un document preliminar, e vorba de mandatul comercial. Uh, ceea ce ține de competența noastră la comisie și poate ar trebui să uh, Vedem cum putem să avem în vedere și acest lucru, fiindcă se e limpede cât de îngrijorată este opinia publică cu privire la TTIP și că cetățenii au ridicat această îngrijorare, indiferent de conținut, este vorba despre faptul că, că cetățenii au folosit diferite metode pentru a ridica aceleași îngrijorări. În cele din urmă, fiindcă nu vreau să zăbovesc prea mult, toată lumea vrea să plece acasă, sunt conștientă de acest lucru, este vorba despre transparență. face referire la eforturile făcute de Comisie uh, pentru Transparență uh, uh, cu precădere ceea ce privește mediatorul european. Ar trebui să ne gândim și la unele critici ridicate cu privire la sala de lectură, cu privire la modul în care documentele care ar putea să aparține domeniului public Uh, sunt consemnate unei fel de lectură pe care, uh, pe care cetățenii, care cetățenii nu au acces uh, și s-au manifestat îngrijorări în acest sens, iar acest lucru va ține, se va regăsi în recomandările mediatorului european cu privire la transparență și oglindește îngrijorări care s-au manifestat în petiții. Aștept cu nerăbdare reuniunea din martie și cred că va fi foarte interesant să îi ascultăm pe, pe, pe petiționar și să vedem care va fi calea de urmat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Open. Mulțumesc! Pe 17 martie mulți dintre noi nu vom fi prezenți aici, fiindcă este săptămâna turcoaz pe jumătate și Eh, cel puțin delegația mea are o deplasare la Palestina. Discut acum cu secretariatul eh, cu privire la ehm, dreptul la apă și eh, nu avem amendamentele în toate limbile pentru încerc să găsesc o soluție. Vă, ehm, vă reamintesc, vă avertizez că această reuniune foarte importantă pe baza raportului tău, Iaroslav, are loc la începutul unei săptămâni turcoaz, ceea ce reprezintă un pericol și îmi pare foarte rău că așa stau lucrurile, dar uh, nu avem de unde să știm dinainte. Trebuie să fim foarte atenți. S-au uh, înaintat foarte multe petiții și s-ar putea pe viitor să constatăm că legislația, propria de legislație va fi subminată, chiar dacă se spune că nu se va întâmpla acest lucru. Sunt foarte multe lucruri în joc și vreau să vă spun că uh, anul trecut, când am terminat legislația, eu m-am bucurat uh, foarte mult uh, cu privire la transparență în ceea ce privește industria farmaceutică uh, cu textele clinice și um, Cred că și cetățenii salută existența transparenței de pline în acest domeniu și apoi ce s-a întâmplat imediat după aceea? Exact aceeași legislație era pe lista moartă uh, a marilor industrii americane de care voiau să scape ele în aceste negociere și asta coincide uh, celor pe care le aud acum de la industria farmaceutică din Europa, ei vor să scape de transparența pentru care noi ne-am luptat din răsputeri. Sunteți de acord cu mine, dați din cap, dar trebuie să vă dați seama că este o, e o chestiune riscantă și nu știm dacă se vor crea locuri de muncă. S-a tot contestat această afirmație că se vor crea locuri de muncă și este uh, îndoielnică, iar beneficiile eliminării ă, vămilor nu înseamnă mare lucru. E același lucru și în SUA și în UE, ceea ce înseamnă că, ă, că comerțul liber, bine, eu sunt pentru, pentru comerțul liber, fiindcă face parte dintre principiile mele, dar aici nu e vorba de comerț liber, e vorba despre armonizare, iar aici, în acest proces, ă, ar trebui să fim foarte atenți și să și așa cum s-a spus, în ceea ce privește ISDS, acest instrument de soluționare a litigilor între stat și investitor, și nu e greu. Am, avem, iată, un instrument uh, care depășește instanțele noastre și este creat pentru litigii pentru, pentru țări care nu au un sistem juridic puternic. Același sistem uh, este necesar acum între SUA și Statele Unite ale Americii. Nu e, nu e consecvent. Uh, trebuie să spunem că e mai grav ce se întâmplă aici față de modul în care acționăm noi de obicei cu privire la comerțul liber și și vreau să vă spun că mi-e teamă și s-ar putea să primim foarte multe petiții și până la urmă să fim prinși în capcană. Mulțumesc pentru raportul până acum și pentru mm, modul politicos în care ați inclus uh, petiționarii și vă avertizez că lucrurile ar putea să fie și mai rele. Iaroslav, nu pari uh, înfricoșat. Când mă, când mă înfurii, se vede pe fața mea. Mulțumesc amândurora, iar acum doamna Albiori Guzman are cuvântul. Mulțumesc! La GUE NGL această comisie este răspunzătoare de doleanțele cetățenilor cu privire la transparență. Când vine vorba de negocierile noastre la tratat, noi considerăm că ambiția noastră trebuie să, că avizul nostru trebuie să fie ambițios și să se arate critic în egală măsură. Am asistat uh, la multe uh, reuniuni cu lobiștii, 520 care au avut loc cu companii mari și nu am avut uh, niciuna cu asociații, ONG-uri și sindicate avizul ar trebui să reflecte modul în care nu sunt divulgate o informație cetățenilor. Chiar și în Parlament nu avem dreptul de a accesa toate informațiile. Există o sală de lectură care a fost creată pentru ca noi să putem citi toate documentele, dar nu are, loc, nu are toată lumea acces. Și am avut uh, o scrisoare de la Garcia Bersero, negociatorul șef, care spunea că acele documente vor uh, fi menținute secrete timp de 30 de ani, deci uh, oamenii sunt uh, privați de informație. Mediatorul european a analizat această situație pentru a vedea dacă ar trebui să se dea acces opiniei publice la, negoci- la documentele de negociere și avem nevoie de o abordare proactivă pentru a beneficia de cât mai multă transparență cu privire la aceste reuniuni. Comisia Europeană a derulat un proces de consultare, iar 93% din cei 130.000 de respondenți au spus nu. Iar asta ne, au spus asta ne periclitează democrația. Nu vreau să uh, vă răpesc prea mult timp, dar cred că va trebui să avem o abordare foarte critică adresa tratatului care va afecta serviciile publice, alimentele, ocuparea forței de muncă, agricultura, drepturile muncii, accesul la informații, accesul la medicamente, va afecta tot soiul de lucruri prin intermediul convergenței reglementative. Și noi vom, ne vom ocupa, cum trebuie, de acest subiect, bineînțeles, prin amendamentelor. Vă mulțumesc, mulțumesc. Eleonora, ai cuvântul. Grație. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru activitatea derulată. Aș dori să ridic câteva chestiuni, nu doresc să repet cele spuse deja. S-au făcut uh, deja remarce foarte importante ce nu trebuie uitate. Suntem la Comisia pentru Petiții aici. Ceea ce întreabă că trebuie să punem accentul pe activitatea noastră. Petițiile cu privire la TTIP arată îngrijorările pe care le au cetățenii este îngrijorat cu privire la și au unele îndoieli cu privire la afirmațiile comisiei, cu privire la locurile de muncă care se vor crea și scăderea prețurilor la anumite produse. Există în egală măsură îngrijorări cu privire la sănătate, mediul înconjurător și uh, stabilitatea acestui acord. Trebuie, într-adevăr, să avem un loc al dialogului cu cetățenii, iar după iar în avizul nostru trebuie să, manif- să ne manifestăm îngrijorările cu privire la această confidențialitate excesivă și să ne asigurăm, așa cum a spus și antevorbitorul meu, că știm ce se întâmplă. Nu am reușit până acum să avem acces la sala de lectură, iar documentele sunt strict confidențiale. Nici nu ne putem închipui consecințele acestui tratat, iar acest lucru este valabil pentru ambele continente. Care sunt dezbinate de principiul precauției, un aspect de bază. Element ce trebuie să se regăsească neapărat în aviz, pe care apoi îl putem prezenta Comisiei INTA pentru ca activitatea lor să fie cât se poate de cuprinzătoare. Mă bucur foarte mult că ne vom ocupa de, de TTIP în cadrul procedurii de urgență la Comisia noastră. Mulțumesc! Iar acum vreau să întreb Comisia dacă dorește să ia cuvântul și să facă câteva comentarii. Thank you, Ms. Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Dar fiindcă nu avem timp, nu o să răspund fiecărui comentariu, chiar dacă aș putea să o fac. Câteva aspecte sunt importante pentru această comisie și uh, pentru dezbaterea de pe 17 martie. În primul rând, știți că TTIP este unul dintre principalele subiecte de ordinea de zi a Comisiei INTA. Doamna comisară pentru comerț, doamna Malmström, s-a deplasat deja la această comisie și o mare parte a chestiunilor ridicate astăzi au fost discutate deja la INTA. Noi uh, propunem să se discute și aici, dacă doriți dumneavoastră, am putea să facem asta pe 17 martie sau cu oricare altă ocazie. În al doilea rând, uh, doream să vă atrag atenția asupra faptului că uneori în dezbaterea publică există percepția că, to- că toți cetățenii europeni sau întreaga opinie publică se opune TTIP-ului, indiferent cum definiți această opoziție. Eu însă vreau să fac referire la un studiu al Eurobarometrului recent care arată că majoritatea cetățenilor europeni sunt pentru acest acord. Asta nu înseamnă că nu există temeri, nu există semne de întrebare și uh, valabile, bineînțeles. Din punctul de vedere al Comisiei, este de datoria noastră să uh, răspundem acestor întrebări, să oferim explicații, să, să arătăm că unele dintre aceste temeri exprimate și în această comisie nu sunt întemeiate. Dați-mi voie să mă refer la două aspecte pe scurt, în ceea ce privește transparența, fiindcă acest element este extrem de important pentru comisia dumneavoastră. Știți dumneavoastră că Comisia Juncker a pus transparența în centrul priorităților sale și doamna comisar Malmström a făcut același lucru. Pe 25 noiembrie, Comisia a adoptat uh, o comunicare privire la acest subiect, o comunicare anume cu privire la TTIP, pe care nu o să o repet, nu o să o citesc aici, dar ca urmare am început să punem în aplicare acest, această inițiativă cu privire la transparență nouă și fără precedent. Există acum texte juridice de negociere pe site-ul nostru, informații cu privire la fiecare aspect discutat în negocieri, puteți eh, vedea exact care este poziția Uniunii Europene a Comisiei Europene ca, pe care o sprijină Comisia Europeană ca negociator. Vreau să vă trimit ehm, la acest site internet ca sursă bogată de informații cu privire la negocieri și nu o să intru acum în toate amănuntele, vă rog, ehm, despre informații cu privire la diversele subiecte despre elementele discutate acolo și tot ce ține de, de conținut și de procesul acestor negocieri. Este foarte important uh, faptul că avem un sistem uh, pentru dialogul nostru cu cetățenii, unde ei își pot manifesta îngrijorările, un dialog cu societatea civilă, care un instrument care este exemplar pentru toate activitățile comisiei și există un dialog uh, cu societatea civilă privind comerț, comerțul, unde discutăm subiecte legate de TTIP. L-am discutat de foarte multe ori cu privire. De pildă, în cadrul fiecarei runde de negociere avem o întâlnire cu părțile implicate, în care sute, participă sute de părți implicate. Toate acestea sunt transmise pe internet, toate aceste întâlniri sunt publice și uh, orice cetățean european poate urmări aceste întâlniri. Dar nu numai avem uh, întâlniri cu privire la chestiuni specifice, cum ar fi cost, uh, costurile și standardele, s-a manifestat o îngrijorare cu privire la reducerea standardelor cu privire la substanțele chimice, de pildă. Am organizat um, o întâlnire publică cu părțile implicate și am analizat în amănunt propunerea Uniunii Europene uh, Uh, pentru a vedea dacă este adevărat uh, acest lucru, dacă este într-adevăr o sursă de îngrijorare. Bineînțeles, uh, nu vrem să le spunem oamenilor ce să gândească, deci foarte important să dăm informațiile și să le spunem ce negociem. Avem un grup de consiliere cu privire la TTIP, avem multe activități care implică cetățenii. Eu, unul de pildă, sunt foarte adesea, mine acasă în Germania, am participat la dialoguri cu cetățenii privind TTIP. Deci, Uh, nu precupețim resurse în acest sens, fiindcă dorim să explicăm cetățenilor ce facem, de ce considerăm că ceea ce facem este interesul Uniunii Europene și am dori să luăm fiecare motive de îngrijorare punct cu punct în acest context. Și acum închei spunându-vă că menținem un contact strâns și cu mediatorul european am finalizat uh, un, un răspuns la raportul din proprie inițiativă al mediatorului european, uh, care va fi terminat săptămâna viitoare și apoi publicat un uh, mediatorul european. Vreau să vă spun că laudă Comisia cu privire la activitatea noastră, cu privire la transparență și domnia sa a menționat aspecte precise ce trebuie îmbunătățite, le analizăm, unele, bineînțeles, au fost deja uh, aplicate, avute în vedere și la altele ne gândim în continuare, aceasta ar putea să fie, acesta ar putea să fie unul dintre subiectele pe care le-am putea aborda la următoarele reuniuni pe 17 martie. Îmi cer scuze că am, m-am întins mai mult, dar trebuia neapărat să discut aceste puncte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ne-ați explicat atât de bine această chestiune și vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea dumneavoastră și eh, dorința de a vă implica într-un dialog continuu cu comisia noastră și nu numai foarte bine. Acum, acum uh, avem calendarul, 17 martie, termenul de depunere amendamentelor va fi 23 martie și votul pe 16 aprilie. Aceasta este, acesta este calendarul. Iarec a explicat atât de bine lucrurile încât nu o să mai dau cuvântul, vom discuta mai târziu. Iar acum cred că trebuie să mergem mai departe pentru a da cuvântul și petiționarilor prezenți Acesta este un subiect foarte important despre care vom mai discuta și uh, avem... Mă bucur foarte mult că uh, doamna Beatrice Garot este alături de noi, doamna Cristina Marseias și de la delegația de la de Valenciana din Bruxelles, Maria Palautariega și de la Comisie avem reprezentanți mai întâi însă vom vedea o înregistrare. Cunoașteți cu toții contextul, accidentul de la metroul din Valencia, unde au murit 43 de persoane și au fost rănite 47 de persoane. Haideți să vedem uh, înregistrarea și să ascultăm mărturiile.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 Pues, ¿Puedo hablar? En las imágenes que acaban de ver, se muestra cuál fue la actuación del gobierno. În imaginile pe care tocmai le-ați văzut, ați putut observa poziția autorităților uh, din Valencia și poziția, de asemenea, celor care reprezintă societatea publică responsabilă pentru liniile de metrou, lipsa de transparență cu privire la cauzele uh, accidentului, aceasta era asta s-a întâmplat. 43 de decese, 47 de răniți, rănile sunt ireparabile. Singura despăgubire care ne-ar putea fi acordată ar fi anchetarea accidentului și prevenirea pe viitor a unor accidente asemănătoare. Uh, Atitudinea guvernului valencian a fost uh, una caracterizată prin minciune și manipulare. Ori noi nu merităm așa ceva. Nici o societate nu merită să fie condusă de politicieni care țin cu dinții de putere, uh, călcând în picioare durerea celor pe care ar trebui să-i reprezinte. Uh, trebuie să luptăm pentru respectarea drepturilor noastre funda- fundamentale recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Prin acțiunea noastră încercăm, practic, să responsabilizăm, să combatem tăcerea, să aducem din nou demnitatea la lumina zilei. De 8 ani de zile am cerut din nou și din nou guvernului valențian uh, să își recunoască min, minciunile și mărturiile false. În direcția aceasta am colaborat din nou și din nou cu avocați, jurnaliști și, uh, de asemenea, cu uh, asociații ale cetățenilor. Prin urmare, iată, am adunat o serie de informații și am putut scoate la iveală minciunile care ne-au fost uh, furnizate. Pe 26 ianuarie 2014 a fost uh, redeschisă cercetarea, procedura de cercetare de către justiție. Trei uh, responsabili ai societății uh, care se ocupă de liniile de metrou au fost oferiți justiție în urma acestei anchete. Bineînțeles, nimeni nu îi poate aduce, readuce în viață pe cei care au murit suntem uh, șocați de atitudinea autorităților. Am uh, încercat din nou și din nou uh, să îi convingem pe politicieni să își, respon- să își asume responsabilitățile. Sperăm ca acțiunile noastre să contribuie la îmbunătățirea situației, la îmbunătățirea vieții cotidiene, la securizarea transportului public. Tocmai de aceea am cerut autorităților valențiene să respecte legislația și standardele europene. Deocamdată n-am ajuns prea departe. Avem nevoie de, tocmai de aceea, de dumneavoastră, cetățenii europeni care se adresează instanțelor europene, o fac pentru că nu au primit atenție din partea propriilor lor autorități. Sperăm ca într-un final cei vinovați să fie trași la răspundere și vă rugăm să ne ajutați în acest sens, nu ne părăsiți. you very much. I will... Mulțumim. Îi dăm cuvântul imediat doamnei Cristina Marcias. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne permiteți, ne-ați permis să venim astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta um, raportul nostru, pentru a apăra, a apăra raportul nostru și pentru a vă spune câte ceva despre atitudinea autorităților locale. Împărtășim durerea victimelor, dar noi, reprezentanții autorităților locale, în, suntem pe cale să anchetăm cazul. În momentul în care s-a petrecut accidentul, um, motivul invocat a fost viteza prea mare care a, a dus la deraierea garniturii. Era vorba despre o depășire uh, a vitezei uh, legale de 40 de km la oră cu alți 40 de km la oră. Deci garnitura se deplasa cu 80 de km la oră. Uh, între timp s-au colectat noi informații cu privire la uh, cele petrecute. S-au creat o serie de rapoarte. Ultimul raport a fost publicat anul trecut. A fost un raport independent care ne arată clar că sistemele de frânare uh, ferestrele, ușile garniturilor au fost cercetate și toate acestea funcționau perfect. Bineînțeles, banii nu vor acoperi niciodată uh, durerea victimelor. Dar autoritățile din Valencia au făcut tot ce le-a stat, le stat în putință pentru ca victimele să fie totuși măcar în parte despăgubite toate, toate grupurile de anchetă au fost constituite din membrii uh, tuturor uh, grupărilor politice. Aceste grupuri de anchetă au respectat regulile de procedură stabilite la nivel uh, de comunitate. S-au stabilit calendare clare pentru anchete, anchetele deparate de aceste grupuri de anchetă. Acestea au primit, au primit toate documentele pe care le-au solicitat, toate documentele care au, uh, care erau uh, la dispoziția noastră. Sau uh, s-a răspuns pozitiv absolut tuturor solicitărilor de informații suplimentare și aceste solicitări au fost în număr de 48. Toți cei care au solicitat documente suplimentare le-au primit. Aceste solicitări au existat și au fost uh, au fost soluționate, au, au primit un, uh, un aviz pozitiv. De asemenea, reprezentanții au, autorităților s-au uh, prezentat în fața grupurilor de anchetă și au răspuns tuturor întrebărilor care le-au fost adresate. Documentele de care de, pe care le dețin autoritățile au fost puse de asemenea la dispoziția justiției, instanțelor. De asemenea, au fost puse la dispoziția victimelor. Nu am manipulat niciun fel de raport dintre cele care au fost publicate. În anii 90, uh, sistemele de siguranță a liniei 1 uh, a metroului din Valencia, este vorba despre acel sistem de frânare automată, uh, deci în anii 90 aceste sisteme au fost modernizate, ținându-se, bineînțeles, cont de condițiile, de specificitățile acestei, acestei linii. În anii 90, a, lucrătorii au cerut ca sistemul uh, de siguranță să fie înlocuit, vechiul sistem să fie înlocuit. În uh, septembrie 2005 avem, uh, am publicat un raport cu privire la lucrările efectuate în anii 90. Un reprezentant al sindicatelor a susținut însă că aceste sisteme nu ar fi fost, sisteme noi de siguranță, nu ar fi fost cele potrivite, nu ar, lucrările de îmbunătățire, de modernizare nu ar fi fost cele potrivite. Însă nici un fel de date colectate, nici un fel de anchetă nu, ar, nu a dovedit uh, incompatibilitatea sistemelor de siguranță cu uh, cu respectiva linie, cu specificitățile respectivei linii. Accidentul s-a produs într-o curbă a, a liniei 1. Respectiva curbă nu a cauzat niciun fel de accident în prealabil. Toate incidentele, există registre în care sunt uh, colectate toate incidentele petrecute, ori în respectivul va proporțiune de, de traseu nu au fost uh, raportate niciun fel de, uh, de accidente. Prin urmare, iată, sistemul de securitate nu poate fi uh, pus uh, sub semnul întrebării. În Valencia, într-o materie obiectivă, am încercat să analizăm absolut toate informațiile care au uh, fost Uh, publicate pe tema accidentului. În, în cele trei zile care au urmat accidentului, um, canalele de, de știri au oferit uh, informații non-stop cu privire la acest accident. Ei bine, și aceste înregistrări video au fost puse la dispoziția instanțelor și la dispoziția uh, comisiei dumneavoastră. De asemenea, am pus la dispoziția dumneavoastră toate articolele de presă care au fost scrise pe această temă. De asemenea, conform legislațiilor europene, dar și legislației uh, spaniole, dar și conform Cartei Drepturilor Omului, nu am autoritățile uh, din Valencia nu au încălcat absolut nici, una dintre, nici unul dintre articolele sau normele stabilite prin lege în ceea ce privește asigurarea transparenței informației. Prin urmare, dreptul la informație, transparența, toate acestea au fost respectate conform uh, regulamentele, regulamentelor uh, și regulilor din Spania. În ciuda faptului că nu considerăm a ne face vinovați de vreo încălcare a dreptului la informație, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a vă oferi toate datele pe care le aveam noi la dispoziție și uh, sperăm că astfel vom putea contribui la crearea unui raport echilibrat. Mulțumesc, domnul Iordanul, Iordano de la Comisia, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să fiu sincer, nu am mare lucru de adăugat. Multe lucruri au fost deja spuse. În ceea ce privește legislația europeană în domeniul transportului feroviar, ei bine, această legislație nu se aplică transportului uh, la nivel local și uh, nu se aplică metroului în, dacă îmi permiteți uh, să îmi exprim o poziție generală, e bine, dați-mi voie să spun că legislația europeană nu se aplică incidentelor la nivel local. Dar, cu toate acestea, autoritățile locale, în stabilirea normelor și regulilor și standardelor locale, trebuie să se inspire din legislația europeană. bineînțeles, specificitățile tehnice privind interoperabilitatea care sunt incluse în legislația europeană nu pot fi extrapolate și asupra uh, metrourilor. Pentru că metrourile funcționează în, în zone metropolitane, în zone urbane, pe când uh, caracteristicile menționate în legislația europeană se referă la transportul feroviar. Am, am uh, luat însă notă de petiția care ne-a fost uh, înaintată și uh, așteptăm informații suplimentare din, adică suntem convinși că autoritățile uh, din Valencia vor pune la dispoziția instanțelor absolut toate documentele disponibile. Doamna președinte, voi vorbi, uh, voi da cuvântul imediat domnului Valența. Mulțumesc, doamna președinte. Exprim condoleanțele mele familiilor victimelor. A fost un eveniment tragic, un incident uh, dramatic. E important ca familiile victimelor să fie tratate cu tot respectul pe care îl merită și e important ca ele să primească toată asistența pe care le pot oferi autoritățile locale și regionale. Dar noi, Parlamentul European, ne aflăm aici într-un, într-un fel de, la un fel de răscruce. Comisia ne-a spus că legislația europeană, respectiv uh, pachetul feroviar adoptat în urmă cu patru ani de zile, nu se aplică trenurilor uh, regionale sau locale, pentru că acestea sunt guvernate de norme naționale, pornindu-se de la principiul subsidiarității. Deci, iată, nu putem face nimic altceva decât să sprijinim familiile victimelor. Sperăm că acestea vor găsi justiția pe care o caută, dar, din păcate, instrumentele pe care le avem noi la dispoziție pentru a le ajuta sunt limitate, dat fiind principiul subsidiarității. Doamna Ibiol. Vă mulțumesc. În primul și în primul rând vreau să-i salut pe reprezentanții Asociației Victimelor. Este vorba aici despre transparență și justiție pe care acești oameni nu au, de care acești oameni nu au avut parte în Valencia. Tocmai de aceea ei au venit aici, în fața Uniunii Europene. Cele întâmplate la Valencia în 2006 uh, reprezintă un incident tragic nu doar pentru Spania, ci pentru Europa întreagă, pentru că nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest, a, pentru acest incident. Uh, Răspunsul uh, autorităților din Valencia nu a fost unul în adevăratul sens al cuvântului. A fost, uh, am avut aici uh, de-a face cu o prezentare orală care de fapt nu reprezintă mai nimic, este doar o poziție, o, o poziție a Partidului Popular din Spania. Autoritățile nu au pus la dispoziția victimelor documentele de care dispuneau. Nu a existat niciun fel de transparență și tocmai de aceea trebuie să sprijinim această petiție. Trebuie să există un, un, uh, un grup de cercetare, de anchetă. Trebuie să ne asigurăm că pluralismul uh, este, um, este subliniat cele spuse de reprezentata autorităților din Valencia nu înseamnă nimic autoritățile de acolo nu au respectat uh, uh, articolul 11 din uh, Carta Drepturilor Omului, și anume dreptul privind accesul la informații. Ar fi bine ca o delegație de comisiei noastre să meargă la fața locului, să meargă în Val- Valencia, să vorbească cu reprezentanții victimelor, să vorbească cu reprezentanții mass mediei. Trebuie să ne asigurăm că vocea uh, urmașilor uh, victimelor este auzită. Trebuie să ne asigurăm că sistemul acesta de frânare nu va mai da niciodată greș. Mai avem două minute, spune doamna președinte. Le cer, uh, doamna președinte, le cer interpreților să mai rămână la dispoziția comisiei 10 minute. Times. Nu văd niciun semn. 5 minute. Bun, 5 minute. Asta înseamnă că nu e posibil să le dăm cuvântul tuturor colegilor spanioli care doresc să intervine. Îi dau cuvântul doamnei Esteras. Vă mulțumesc. Am spus-o și mai devreme, și anume, susținem victimele, uh, încercăm să le susținem pe familiile victimelor, suntem de partea celor răniți. Asta în primul și în primul rând. În ceea ce privește rolul guvernului regiunii Valencia, uh, dați-mi voie să vă spun uh, că acest, aceste autorități au, au acționat cât de repede au putut și au făcut tot ceea ce le-a stat în putință. Există o serie de rapoarte ale autorităților judiciare, o serie de rapoarte ale experților independenți care ne arată cu toții că vina pentru accident este purtată de cel care conducea rama de metrou și anume acesta conducea cu 80 de km la oră o viteză complet neadecvată inginerii civili de la Universitatea din uh, Madrid, din Madrid uh, și de la Barcelona au spus exact același lucru. Dar bine, trebuie să lăsăm justiția să-și facă uh, treaba, însă în cursul uh, procedurilor uh, judiciare, experții vor mărturi din nou, vor depune din nou mărturie pentru faptul că, de fapt, uh, excesul de viteză a fost cazul a fost cauza acestui uh, incident și nimic altceva. Am uh, încercat, autoritățile au uh, încercat să sprijine în măsura posibilului ancheta demarată în paralel cu procedurile judiciare, dar această anchetă până la urmă nu este foarte importantă. Importantă este, important este însă rezultatul uh, anchetei judiciare, anchete penale. Există uh, Uh, o serie de documente, uh, o serie de documente care au fost uh, solicitate, sau solicitat arhive sau bucăți din arhivele radiodifuziunii și din arhiva jurnalelor, etc. Ei bine, aceste documente au fost puse la dispoziție tot Comisiei de Anchetă. De asemenea, tot ceea ce s-a spus ca și uh, toate mărturiile care au fost făcute în trecut au fost păstrate, au rămas aceleași și în contextul noi anchete. Deci important este în momentul de față să, să ne concentrăm asupra încheierii procedurilor judiciare. Cred personal că autoritățile au făcut tot ceea ce le-a stat în putință. Dosarul va rămâne deschis, uh, Um, justiția trebuie să-și spună cuvântul uh, și nu putem decât să sprijinim asta. Mulțumesc, îi mai dau cuvântul doar doamnei Sebaios. Deci, mai avem uh, uh, parte de servicii de interpretare doar două minute sper din tot sufletul că pot să mă exprim în fața acestei comisii, pentru că am cerut de mult uh, cuvântul. Intervenție fără microfon. Bine, voi vorbi în spaniol. În spaniolă. Vreau doar să spun următoarele. Autoritățile din Valencia au spus deja, deja asta. Uh, Nimeni n-a încercat să ascundă nimic. Dar dacă nu s-ar fi ascuns câte ceva, atunci nu ne-am fi aflat astăzi aici. Și tocmai de aceea e important ca acest dosar să rămână deschis, pentru ca ancheta să fie condusă într-o transparență totală. Ne dorim ca transparența să fie una perfectă. Iată, un, încheia, un, un final uh, perfect ar fi fost asta, dar îi mai dăm cuvântul și domnului Mato. Foarte rapid, doamnă președinte. Sunt alături de toate familiile, dar și alături de asociația care reprezintă victimele. În ultimii cinci ani am fost membru al Parlamentului și adeseori mi-am pus întrebarea de ce oare aceast, acest incident nu a fost niciodată investigat de către Comisia PETI. Se pare că asta s-a întâmplat și pricina faptului că niciuna dintre normele europene n-a fost încălcată. Dar iată că astăzi, într-un final, vorbim despre acest incident, despre acest accident și mă bucur tare mult. Multe s-au spus deja, multe au rămas ascunse, dar din nou, nici asta nu e important. Important e să acționăm. Nu vreau să critic uh, vreun partid politic sau altul care au încercat să transforme acest accident într-o platformă electorală. Important în momentul de față este să-i sprijinim, să le sprijinim pe victime. Și e o, o bucurie până la urmă că această petiție a fost a rămas deschisă. Avem ocazia să discutăm, să evaluăm toate rapoartele și să ajungem la liman. Doamna președinte, peste 30 de secunde interpreții vor pleca. Vă propun următoarele de aceea. În primul și în primul rând, în numele comisiei acesteia vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit să împărtășiți cu noi durerea voastră, greutățile cu care v-ați confruntat. Este o tragedie și vă înțelege, vă înțelegem, respectăm eforturile dumneavoastră și durerea dumneavoastră. Din moment ce avem de-a face cu o a doua anchetă, petiția va rămâne deschisă, iar Comisia pentru Petiții va urmări procedura. Nu suntem o instanță, dar bineînțeles suntem foarte interesați de acest de acest dosar. Am auzit de asemenea că legea, legile europene nu se aplică în acest caz, dar cu siguranță vom găsi o soluție. Am putea trimite această petiție Comisiei pentru Transporturi a Parlamentului European. Aceștia ar putea analiza petiția și ar, ne-ar putea face propuneri. Comisia TRAN ne va spune dacă va dori să acționeze sau nu. Dar vă asigur că durerea dumneavoastră ne-a ajuns la inimile, inimile noastre, suntem convinși de faptul că trebuie să facem ceva și vom urmări cu atenție dosarul. Îmi pare rău, nu vă mai pot da cuvântul tuturor, trebuie să închid dezbaterea. Însă, cu siguranță, schimburile dialogurile bilaterale vor fi salutare pentru toți cei implicați. Vă mulțumesc! Da, que solo ha dado la palabra a un, a, a un, se le ha denegado a un grupo po, eh, político como es el grupo socialista se nos ha denegado la palabra y desde luego quiero nu le-ați dat, nu le-ați dat cuvântul sau nu le-ați dat cuvântul celor de la socialiști și democrați. Uh, Dați-mi voie să vă spun că, ca și punct de procedură, că nu sunt de acord cu maniera în care ați, a, ați acționat. Deci vreau ca în procesul verbal să se menționeze clar că nu am fost deloc mulțumită de maniera în care ședința a fost condusă am fost singurul grup care a cerut să ia cuvântul și care nu a primit acest drept. Nu am reușit să vorbesc cu cei care vin din orașul pe care îl reprezint eu. Nu mi-ați dat acest drept și aveam dreptul să, să vorbesc. Doamna președinte, e o prostie. Asta e lista vorbitorilor și i-am luat